Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Właśnie... Am următoarele comunicări oficiale. Autoritățile competente din Suedia m-au informat că doamna Lena Ek va fi înlocuită de către domnul Kent Johansson începând cu 18 octombrie 2011. Îi urez bun venit noului nostru coleg. Bine ați venit la Parlamentul European. conform articolului 3, paragraful 2 din regulamentul de procedură, atâta timp cât uh, autorizațiile domnului Johansson nu au fost verificate și nu a fost uh, depusă nici o plângere împotriva sa, domnul Johansson uh, poate să își ocupe locul în Parlamentul European dat fiind că a dat deja declarația că nu deține posturi incompatibile cu statutul de eurodeputat. Acum, o rectificare